de așa ceva. Nu ar trebui ca irlandezii să aibă de suportat costuri insuportabile pentru niște servicii care până, uh, până, nu, uh, până recent au fost gratuite. Mulțumesc, doamnă Prendergast. Acum trecem mai departe la raportul domnului Bradburn în ceea ce privește aeroporturile regionale. Este vorba de documentul 94-2005. Dau cuvântul raportorului pentru 4 minute. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult uh, că vă pot prezenta acest raport din proprie inițiativă. Acest raport s-a născut din nevoia de recunoaște rolul important pe care îl joacă aeroporturile regionale pentru cetățenii europeni și economia europeană. Oglindește și tendința Comisiei și a altora de a ignora aceste beneficii pe care le oferă. Raportul recunoaște faptul că aceste servicii joacă un rol foarte important la nivel economic în Uniunea Europeană și sunt vitale pentru dinamismul financiar și economic al regiunii. Aeroporturile uh, au o rețea foarte largă de 150 de perechi de orașe și sunt foarte importante pentru piața unică și transportul de pasageri și de mărfuri. Tendința este de creștere eh, prin parteneriate și dinamizând economiile pe care le deservesc și conectând adesea regiuni foarte îndepărtate, permițând astfel viabilitatea acestora. Aviația însă este o industrie cu marje foarte restrânse, mai ales la nivel regional. Criza financiară și economică a schimbat condițiile de finanțare a aeroporturilor regionale ceea ce trebuie contracarat prin uh, îndepărtarea barierelor economice și prin definirea mai bună a rolului lor în rețeaua de transport. Sunt de părere că aeroporturile regionale trebuie să fie considerate ca parte integrantă a rețelei de transport europene și nu doar elemente de periferie. Uh, integrându-le mai bine în rețeaua de transport, putem oferi mai multe stimulente industriei pentru a uh, pentru a stimula intermodalitatea prin emiterea de bilete intermodale, așa cum se spune în raport. Acest raport solicită Comisiei să accelereze punerea la punct a Cezar și uh, inițiativei uh, Cerului Unic European. Aceste programe vor aduce beneficii financiare de și de mediu înconjurător. Iar uh, aeroporturile care au o capacitate nefolosită pot juca un rol foarte important în um, îndepărtarea crizei capacității de care suferă multe aeroporturi. Încurajarea serviciilor interregionale ar putea să ducă la mai puțină congestionare și la mai multă eficiență. La fel, în momentul în care ne gândim și la pachetul viitor, solicit Comisiei să se aplece mai ales asupra regiunilor care, sunt risc, care, sunt, care riscă să fie scoate de pe piață uh, Rezultatul fiind uh, mai puțin, mai puțin obținut și prețuri mai mari. Ne dorim uh, să ne ocupăm și de, cap, de caracterul practic, la, anume în ceea ce privește transparența prețurilor și bagajele la bordul aeronavelor. Unele mm, linii aeriene au uh, costuri ascunse în ceea ce privește bagajele iar noi solicităm să existe o metodă de plătire cu cardul de debit sau de credit uh, fără costuri suplimentare și să se includă toate aceste costuri ascunse în costul biletului. Este important să știe cetățenii pentru ce plătesc și să nu descopere mai târziu că prețul biletului a crescut foarte mult în timp ce îl rezervau. În ceea ce privește bagajele la bord. Uh, se solicită industriei să se stabilească limite de greutate și de volum, astfel încât consumatorii să știe la ce se așteaptă în momentul în care călătoresc. Raportul solicită ca achiziiile să fie considerate separat față de regula bagajului unic. Această regulă a bagajului unic este folosită câteodată ca instrument pentru a majora profitul în detrimentul consumatorilor, bineîneles. Practicile actuale sunt dăunătoare mai ales în aeroporturile regionale care îi reduc taxele uh, pentru transportatori pentru a compensa apoi cu vânzările cu amănuntul. Iar uh, serviciile joacă un rol foarte important uh, la nivelul revigorării economiei noastre în rețeaua de transport, într-o rețea de transport viabile. Solicităm Comisiei să asculte Parlamentul European. Comisia trebuie să fie îndrăzneață și să ia acțiuni după care să, în urma cărora să uh, aibă de câștigat cetățenii care vor beneficia de pe urma accesului uh, lesnic la transport și la aeroportul. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem direct la procedura Catch the Eye. Domnul Kelly este primul care intervine. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș fi de acord cu majoritatea punctelor um, exprimate de raportor și, de asemenea, aș dori să-l felicit. Uh, aeroporturile regionale joacă un rol esențial în uh, rețeaua de transport și ar trebui să fie incluse în TNT. De asemenea, trebuie să analizăm proiectele legate de bagajul unic de mână. Ni se pare foarte important uh, să fie dezvoltate în continuare aeroporturile regionale. Trebuie ca ele să fie create înainte de uh, construirea de um,

Mulțumesc. Aeroporturile regionale, aviația regională trebuie să fie integrate în strategii cuprinzătoare de dezvoltare regională, profitând de potențialul acestor regiuni care ar putea să fie un instrument important pentru sprijinirea acestei dezvoltări. Astfel, um, este nevoie de o conectare corectă cu celelalte moduri de transport, cum ar fi cel feroviar sau maritim asigurând condiții de mobilitate a persoanelor și mărfurilor care să țină cont de criterii inconturnabile de durabilitate a mediului. Dar dezvoltarea acestor servicii în conformitate cu un raționament al prevalenței interesului public nu este compatibilă cu procesul de liberalizare care se desfășoară acum în, în sector sau cu dogmele pieței libere care este în desfășurare acum și uh, care uh, lasă uh, libera concurență sacrosanctă și chiar în ceea ce privește chestiuni uh, care au legătură cu siguranța. Condițiile de lucru în acest sector s-au, înrăutățit uh, și se facilitează dumpingul social, uh, ducând la condiții și mai proaste de lucru. Companiile low cost joacă un rol foarte important aici. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Ferreira. Domnul Pașca are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dată fiind evoluția tehnologică a producției industriale în Europa și a densității acesteia, în Europa avem multe aeroporturi care diferă foarte mult ca dimensiune și servicii oferite. Transportul de mărfuri și de personal este ades, de persoane este adesea asigurat de aeroporturi regionale care sunt extrem de importante, mai ales în uh, regiunile Europei unde mobilitatea cetățenilor a căpătat recent noi dimensiuni și a făcut ca transportul aeroportuar să fie unul absolut necesar, care garantează uh, servicii rapide. E foarte important să ne axăm pe specificitățile aeroporturilor regionale care operează într-un regim diferit față de marile noduri aeroportuare și care, care sunt, de fapt, în uh, atenția legislației europene. Trebuie însă avute în vedere și aeroporturile legisla- uh, regionale, mă scuzați, așa cum spune domnul Bradburn, astfel încât pe viitor acestea să funcționeze la capacitate maximă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Pașca! Are cuvântul domnul Pilger. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport arată foarte clar care este importanța aeroporturilor regionale. Odată sunt niște bune puncte de legătură în transportul intermodal și sunt extrem de importante pentru creșterea economică din regiune, în particular, și din Uniunea Europeană în general. Pentru a le consolida pe acestea, avem nevoie de trei uh, criterii. Odată, să asigurăm transportul intermodal care să implice aceste aeroporturi și să îmbunătățim legătura cu nodurile aeroportoare. Uh, în, nu în ultimul rând, trebuie ca aeroporturile regionale între ele să fie mai bine interconectate și, în al treilea rând, în ceea ce privește uh, capacitățile limitate uh, ale nodurilor aeroportoare, să existe un transfer către aeroporturile regionale. Este foarte important să înțelegem că aeroporturile regionale uh, nu ar trebui să fie privite ca fiind niște monumente create pentru și de către politicienii regionali și locali. Trebuie să fie niște aeroporturi care să ofere niște servicii eficiente și de la sine înțelese. La final, doresc să mă adresez raportorului pentru buna cooperare uh, de care am avut parte până acum. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Pirker. Are cuvântul doamna Prendergast. Mulțumesc, domnule președinte. Cele patru aeroporturi regionale din uh, circumscripția mea ar avea de câștigat de pe urma ideilor exprimate în acest raport și îl felicit pe autor. Sunt de acord cu propunerile privind uh, uh un singur bagaj de mână, așa cum a spus și colegul Kelly. Această re- această regulă este în folosul uh, liniilor aeriene, dar în detrimentul aeroporturilor care câștigă pe urma vânzărilor. Iar acestea sunt limitate din cauza bagajului unic, fiindcă nu pot uh, cumpăra în aeroporturi. Ar trebui să se rezolve această problemă în toate statele europene. Cu această ocazie aș dori să salut decizia guvernului irlandez de astăzi um, de a scoate un aeroport, aeroportul Shannon, din um, cadrul rețelei de aeroporturi DAA. Sperăm că așa se vor atrage investiții de care uh,

Dăm cuvântul acum domnului comisar de Hucht. Thank you, uh, Mr. Mulțumesc. Domnule președinte, stimați eurodeputați, salut raportul domnului Bradburn în ceea ce privește viitorul aeroporturilor regionale și a serviciilor aeroportoare din Uniunea Europeană. Uh, vine pentru a rotunji frumos pachetul uh, uh, prezentat de comisie toamna trecută, în care noi uh, spuneam că nu am vrea ca aeroporturile regionale să fie pierdute în uh, inițiativa Single European Sky. Uh, Mulțumită legislației în acest domeniu, uh, iată că în ultimii 20 de ani aeroporturile regionale au luat amploare. Nodurile aeroportoare uneori nu fac față, așa că e nevoie de aeroporturi regionale. Există zboruri charter care uh, se îndreaptă către destinații turistice, există zboruri charter pentru bi- sectorul business. Avem un sector aviatic, așadar, care asigură creștere economică pentru întregul continent, inclusiv în regiuni. Voi comenta acum principalele sfere politice ilustrate în acest raport. Direcțiile generale de la comisie uh, competente analizează exact care este situația uh, aeroporturilor regionale și a startup-urilor din acest domeniu. Există politica de coeziune, există facilități de interconectare care trebuie să rămână la baza Uh, intervențiilor Uniunii Europene în ceea ce privește criteriile de com compatibilitate. Dar să nu uităm că subvențiile ilicite uh, pot să submineze tot ceea ce facem. Avem nevoie de un cod de reguli simple care să garanteze durabilitatea sectorului aviatic și aeroportuar. Vom ține cont de aceste aspecte în uh, procedura de revizuire. E vorba de problema pusă de acea regulă a bagajului unic de mână, spre exemplu. Pasagerii, pasagerii pot să fie foarte uh, confuzi în momentul în care se confruntă cu asemenea restricționări prost explicate. Vom analiza care este situația, avem un studiu de impact în ceea ce privește revizuirea uh, regulamentului cu privire la para- drepturile pasagerilor 261 per 2004. Am lansat o consultare publică și aceasta ne oferă posibilitatea posibilitatea de a discuta cu părțile direct interesate, discutând despre impactul asupra vânzărilor uh, din aeroporturi. E vorba despre relațiile business to business uh, dintre linii aeriene, aeroporturi uh, și magazinele de acolo. E, dacă e o problemă, atunci, atunci aceasta sigur că trebuie adresată, dar nu printr-un regulament cu privire la protecția pasagerilor. Analizăm și ceea ce se întâmplă cu privire la uh, regulamentul alocării de sloturi. Uh, Vreau să vă spun că știu de la comisarul Calas că obiectivul este acela de a asigura o utilizare mai eficientă a capacităților existente aeroportoare. Pregătind noua legislație, Comisia a ținut cont de mai multe opțiuni, cum ar fi um, licitarea de sloturi sau confiscarea de sloturi, tocmai din cauza impactului negativ pe care uh, aceste sloturi îl, îl pot avea uh, asupra situației din regiune. Cu privire la intermodalitate acum, sigur că intermodalitatea este avută în vedere în orice politică cu privire la transport. Vom ține cont de aceasta, mai ales prin prisma politicilor de dezvoltare de rețele TNT. La, în, în nucle, nucleul politicii TNT este acela de a garanta că aeroporturile regionale sunt bine legate de întreaga rețea de transport, dar trebuie să depășim sfera infrastructurii. Avem nevoie de servicii tehnologice, inovatoare și în acest sens vom uh, uh, Uh, merge pe mai departe cu un sistem unic de emitere de bilete uh, la nivel european. Mulțumesc Parlamentului pentru interesul constant manifestat pe, pe acest subiect și pentru sprijin. Ținem cont și de faptul că uh, anumite linii aeriene uh, pun uh, mai multe taxe în momentul achiziționării uh, biletelor dacă se face plata, de exemplu, cu card de credit. Vom ține cont de transparența prevederilor în plan comunitar în ceea ce privește emiterea de bilete. Unele linii aeriene uh, impun plăți diferite în funcție de modalitatea de plată. Am spus-o și o spun. Trebuie să discutăm acest uh, subiect cu autoritățile din statele membre ca să vedem ce e permis, ce e, uh, permis și ce nu în uh, spiritul legislației în vigoare. E foarte important să ținem cont de faptul că aeroporturile sunt pentru cetățeni, sunt, pentru un motor de, sunt un motor de creștere. Cu toții venim dintr-o anumită regiune și știm foarte bine ce rol au aeroporturile regionale. Sunt esențiale pentru conectivitatea în Europa. Și vreau să vă mulțumesc la final pentru o dezbatere foarte interesantă pe un subiect public. Noi uh, vom urmări și vom ține cont de tot uh, Uh, ce e necesar în pachetul pe care îl vom emite. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule de Hücht. Dezbaterea e închisă. Vă atrag atenția că în raportul Bradburn a apărut o erată. Uh, votul e mâine la 11.30. Următoarea reuniune are loc mâine de la orele 8.30 până la 13.30. Ordinea de zi a fost publicată, o puteți accesa pe pagina de internet a Parlamentului European. Acestea fiind spuse, reuniunea se suspendă. Noapte bună tuturor!